Dragi colegi, declar redeschisă ședința Parlamentului European, întreruptă joi 13 martie trecut, dar întreruptă aici la Bruxelles de 2 ani din cauza lucrărilor la tavan. În afara sălii găsiți uh, foto, uh, poze și uh, filme cu privire la șantierul care a avut loc și care arată cât de grav a fost problema și în același timp și măestria cu care au fost uh, terminate aceste lucrări uh, în perioada uh, din ultimii ani. Vreau să mulțumesc administrației, vreau să mulțumesc mai ales Digi Inlo pentru activitatea pe care a urmărit-o într-o manieră extraordinar de performantă. Procesul verbal și textele adoptate ale ședinței din 13 martie 2014 vă stau la dispoziție. Dacă sunt observații, vă rog acum. Nu sunt observații, așadar procesul verbal este considerat adoptat. Vreau să vă inform